dezbatere și votul va avea loc mai târziu astăzi. În ceea ce privește rezoluția eh, Comisiei eh, FEM eh, adresată CESE privind diferența Uh, de gen în domeniul digital, nu a fost depusă nicio moțiune uh, de vot în, la termenele prestabilite, deci în temeiul, în temeiul regulamentului nostru această, acest proiect de aviz a fost adoptat. Mulțumesc foarte mult!